Dear colleagues, we can uh, start also because Dragi colegi, să începem. La ora 11 trebuie să ne întâlnim și cu domnul comisar. Începem așadar cât se poate de repede cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecte, ordinea de zi este considerată adoptată fără modificări. Următorul punct, comunicări ale președintelui, trebuie să vă comunic că reuniunea ENVI prevăzută pentru 19 martie dimineață este anulată. În loc de jumătate de zi, în locul acestei jumătăți de zi vom avea o jumătate de zi după amiaza pe 21 martie. Veți primi uh, aceste informații și prin uh, e-mail. Avem interpretare în 22 de limbi astăzi și, ca de obicei, reuniunea noastră este transmisă în direct pe internet. Următorul punct. Este adoptarea procesului verbal al reuniunii din 27 ianuarie. Dacă nu sunt obiecții până la finalul reuniunii, acest proces verbal va fi considerat adoptat. Putem trece acum la următorul punct, de pe ordinea de zi, și anume limitarea emisiilor în atmosferă anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere. Raportor este colegul nostru Andrei Grib, căruia îi dau cuvântul imediat pentru a prezenta acest proiect de raport. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere a Comisiei pentru un regulament este în conformitate cu programul de mediu al Uniunii Europene până în 2020, care se bazează pe unele principii, uh, și anume uh, respectarea limitelor planetei noastre. Iar uh, obiectivul este crearea unei calități a aerului mai bune în Europa. Această propunere se bazează pe faptul că avem aproximativ 150.000 de instalații medii de ardere în Uniunea Europeană. Sunt instalații cu o putere termică nominală de 1 până la 50 de MW. Acestea sunt utilizate pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv producerea de energie electrică, dar și termoficare. Însă sunt folosite și în procese industriale. Aceste uh, instalații sunt o sursă importantă de emisii de dioxid de sulf, oxid de azot și pulbere în suspensie. La ora actuală există um, reglementări care se ocupă de instalațiile de ardere mici, de sub un megawatt. Aceasta este directiva 2009 125. Este vorba de directiva privind proiectarea ecologică. Există de asemenea uh, reglementare referitoare la instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Acesta uh, este um, prevăzută în directiva 2010-75. Uh, este vorba de directiva privind emisiile industriale. De asemenea, pe de altă parte însă, emisiile de poluanți de la instalații medii de ardere nu sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene. Practic, Comisia încearcă să uh, umple acest gol. Propunerea Comisiei 0442 din 2013 prevede reglementar uh, reglementări pentru reducerea poluării, uh, oxizii de azot, dioxidul de sulf și uh, pulbere în suspensie. Se stabilesc uh, valori limită pentru uh, instalațiile noi, dar și pentru cele existente. Toate acestea uh, sunt legate de înregistrarea acestor instalații. Înregistrarea se va face de către statele membre, autoritățile naționale, cu uh, respectarea prevederilor europene. Acest raport uh, nu dorește uh, sau încearcă să evite dubla reglementare și sarcina administrativă excesivă. Însă dorește să uh, mențină intact în același, uh, în același timp uh, obiectivul propunerii inițiale. Însă, voi încerca să fac um, acest reglementare, ca această reglementare să fie mai prietenoasă cu domeniul afacerilor. Aceste prevederi afectează municipalitățile, dar și clădirile, rezidențiale în anumite țări. De exemplu, blocuri um, care sunt uh, gestionate de o cooperativă de rezidenți și acestea ar putea să aibă instalații uh, medii de ardere. Modificările propuse Uh, doresc să facă implementarea directivei mai realistă, astfel încât aceasta să poată îmbunătăți calitatea aerului. În același timp, însă, încerc, încercăm să evităm sarcini nejustificate asupra celor care gestionează sau operează astfel de instalații sau chiar asupra societății, pentru că unele dintre uh, Uh, sarcinile prevăzute în directivă vor avea un impact direct și asupra cetățenilor, nu numai asupra întreprinderilor. În ceea ce privește raportul, propun să se modifice articolul 2 pentru a se uh, defini mai clar domeniul de aplicare al directivei și pentru a evita reglementarea unor elemente deja reglementate. Și anume, mă gândesc la directiva privind emisiile industriale 2010-75. Există și alte reglementări în acest domeniu și scopul meu este să evităm suprapunerea și uh, sarcinile inutile asupra operatorilor. De asemenea, dorim ca măsurile să nu reprezinte costuri exagerate pentru aceștia. Dar acest lucru este important. Um, M-am consultat cu actori, um, cu părți interesate în redactarea acestui uh, raport și de mai multe ori am fost întrebat dacă costul de reducere a emisiilor este justificat. Deci eficiența costurilor este un element important. Și am depus amendamente în acest sens în anexele 1 și 2. De asemenea, um, doresc o distincție uh, între um, instalații una de 1 până la 5 MW, 5 până la 15 și 15 până la 50 de MW. Pentru a evita o interpretare vagă a prevederilor, am, uh, suge- am sugerat și unele modificări la articolul 5. Câteva subiecte mai sunt încă de dezbătut, sunt încă deschise, căci uh, procesul de consultare nu a fost încheiat. În proiectul meu de raport nu am inclus încă toate amendamentele la care lucrez. Unele dintre ele um, mi-au venit în minte numai după termenul de depunere a amendamentelor. Deci aș dori să menționez unele elemente pe care s-ar putea să continuăm să le discutăm. În primul rând, delegarea drepturilor către Comisia Europeană și soluții specifice. A doua, al doilea element este o chestiune de raportare. Există mai multe viziuni referitoare la această propunere. Însă, din punctul meu de vedere, orice nouă reglementare a UE în domeniul mediului impune o obligație de raportare întreprinderilor. Iar această raportare prevede ca, practic, aceleași date să fie trimise la mai multe instituții care au baze de date diferite. Dacă prevedem o obligație de raportare, atunci uh, probabil că va, vor exista și controle și monitorizare. Dar nu cred că asta este o soluție ideală nici pentru Comisie, nici pentru statele membre. De multe ori, această raportare este o povară în sine pentru întreprinderi. Și mă întreb dacă nu ar fi posibil, în cadrul acestei directive, să se organizeze raportarea în așa fel încât să fie legată de raportarea prevăzută, pentru, prevăzută în alte reglementări. M-am consultat cu experți care mi-au spus că în această etapă, din păcate, nu este posibil. Cred că este o chestiune pe care ar trebui să o lăsăm deschisă și am putea să analizăm directiva privind uh, emisiile industriale și să vedem dacă nu putem prevedea un sistem uh, unificat de raportare, astfel încât toate rapoartele să fie trimise în același loc și să nu mai există această duplicare. Încă un subiect a apărut în redactarea acestui raport, și anume relația între Uh, reducerea emisiilor, uh, anumitor tipuri de emisii și eficiența mm, uh, de producție a energiei a instalațiilor. Nu avem studii care să ne arate dacă o cantitate crescută de emisii afectează uh, eficiența generării de energie. Deci nu știm dacă reducerea emisiilor dintr-o instalație va reduce și numărul total de emisii din atmosferă. Încă un subiect este uh, acela al vârfurilor de emisii. Propunerea Comisiei prevede includerea surselor care lucrează, care funcționează peste 500 de ore pe an în aceste surse care duc la uh, vârfuri de emisii. Eu cred că ar trebui să urmăm uh, linia Consiliului și să creștem această cifră, această, acest număr la 1000 de ore pe an. o 1000 de ore pe an ca medie calculată pe 5 ani. Este un domeniu delicat, căci asta afectează mai degrabă țările din nordul Europei, unde iernile sunt mai dure. 500 de ore ca perioadă de operare pentru o instalație medie de ardere în aceste țări nordice nu este suficient, având în vedere nevoile pe care le au. Așa cum uh, am putut afla din uh, consultări. Sper că vom putea găsi o soluție pentru aceste instalații de ardere care sunt pe insule sau pe insule energetice, de exemplu, um, în sudul Europei, dar sunt unele și în nord. În, uh, de-a lungul uh, muncii mele la acest raport, am avut și de luat o decizie dificilă cauzată de conflictul între eficiența producției de energie și sprijinul pentru energii regenerabile pe de-o parte și nivelul de emisii de particule în suspensie pe de altă parte. Asta din nou afectează mai degrabă țările nordice din Uniunea Europeană, unde se folosește lemnul ca și carburant. Adaptarea instalațiilor de ardere la noile reglementări ar costa mai mult decât investiția uh, prevăzută inițial um, sau investiția făcută inițial pentru a um, construi aceste instalații. Normele pentru boilerele uh, pe biomasă sunt um, iarăși ceva ce am putea discuta. Domnule președinte, stimați colegi, Dați-mi voie să spun că sper că vom putea avea o cooperare constructivă pe acest dosar. Contactele inițiale cu raportorii din umbră au fost foarte pozitive. Eu sunt deschis la argumente aduse de către raportorii din umbră sau de către membrii acestei comisii. Și voi încerca să reacționez la argumentele dumneavoastră într-un mod care să servească intereselor acestui raport și votului final. Mulțumesc! Mulțumesc! Începem cu raportorii din umbră, însă vă rog să fiți succinți pentru ca la 11 să putem încheia discuția, pentru că urmează uh, uh, comisarul. Domnul Lucio. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm niște prevederi esențiale care vor deveni în sfârșit legislație. Acest lucru afectează cam 140.000 de companii. Aici suntem în Comisia de Mediu, nu e nevoie să vă reamintesc cât de importantă este poluarea. Poluarea este principala cauză pentru decesele premature. Știm că decesele cauzate de poluare sunt de 10 ori mai numeroase decât accidentele rutiere. Știm impactul asupra sănătății cetățenilor, știm costurile care trebuie suportate la nivel național ca urmare a bolilor cauzate de poluare. Nu ne putem permite să avem o abordare minimalistă. Nu putem să subestimăm această problemă când uh, analizăm felul în care putem îmbunătăți propunerea comisiei. Bineînțeles că nu vrem să îngreunăm viața companiilor. Poluarea atmosferică nu vine doar de la emisiile din industrie, ci și de la încălzire și de la trafic. Știm însă că propunerile comisiei abordează și aceste două aspecte. Consider că avem nevoie de o abordare gradată, în etape, Însă trebuie să avem grijă că în același timp avem o anumită influență asupra propunerii comisiei. Comisia trebuie să aibă curajul de a aborda unele probleme discutate în Consiliu, care cred că ar putea dilua în anumite zone propunerea comisiei. Ca să fiu sincer, poziția Consiliului nu poate să ducă la un compromis acceptabil. Dacă analizăm detaliile, dimensiunea acestor instalații, nu trebuie să avem idei preconcepute și trebuie să reținem că instalațiile de la 1 la 50 de MW, care reprezintă 85% din total, sunt responsabile pentru 35% din emisiile poluante, deci peste o treime. Așadar, un sistem de autorizare sau de înregistrare, fie la nivel național, fie la nivel local, poate fi o soluție. Unele din aceste mecanisme de înregistrare sunt foarte dure, așa că eu cred că putem să lăsăm la nivelul național această procedură de înregistrare. Apoi, în ceea ce privește dubla reglementare. Sunt de acord că fiecare instalație ar trebui să nu fie dublu reglementată în ceea ce privește noile instalații și limitele ce vor fi aplicate, cred că prefer abordarea comisiei. Însă aceasta trebuie simplificată dacă vorbim de situațiile excepționale, de scutiri, apoi de perioada de programare pentru înregistrare și autorizare. Uneori s-a sugerat termenul de 2024 pentru instalațiile mai mari de 50 de MW și 2030 pentru cele sub 50 de MW. Eu cred că propunerea nu este destul de fermă. În ceea ce privește înregistrarea, Comisia sugerează o perioadă de 13 luni. Și cred că este o propunere pe care trebuie să o urmăm, 13 luni. Apoi, așa cum știți, opinia noastră diferă. Comisia este de părere că toate aceste lucruri ar trebui să intre în vigoare din 2025 sau 2030 în funcție de dimensiunea instalației, dacă este sub sau peste 50 de MW. Consiliul sugerează scutiri pe o perioadă mai lungă în funcție iarăși de dimensiunea instalației. Iar raportorul a sugerat alte categorii de la sub 5, de la 5 la 15 și de la 15 la 50. Cred că trebuie să urmărim acele limite în conformitate cu directive, adică instalații peste 50 de MW, dar trebuie să reducem la minimum orice fel de scutiri, Și cred că perioada propusă de comisie nu este suficient de ambițioasă. Apoi, acolo unde nu se respectă parametrii sunt de acord că poluarea atmosferică nu depinde doar de emisii industriale, însă nu cred că este corect să eliminăm cu totul anexa 3. Pentru că asta a însemnat să nu ținem cont de cât de gravă este situația în anumite zone urbane și în anumite țări. Există și alte probleme, voi sublinia doar câteva dintre ele. Știu că sunt probleme care trebuie discutate mai în amănunt. Insulele periferice, toate chestiunile legate de biomasă, instalațiile care operează doar în situații de urgență sau un număr limitat de ore. Cred că aici e nevoie de amendamente, care presupun că voi avea parte de tot sprijinul Propunerea Comisiei trebuie întărită pentru a ne asigura că îi se dă toată atenția cuvenită. Dacă vorbim, de exemplu, de instalații care acumulează împreună mai multe emisii, Apoi, sunt de părere că ar trebui înaintat o propunere mai ambițioasă pentru monitorizarea și controlul emisiilor în timpul procedurii de autorizare, precum și verificarea ciclului de viață a instalației. Mulțumesc. Doamna Vișniesca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Încep prin a-i mulțumi raportorului pentru raportul prezentat astăzi. Am dezbătut această chestiune și în decembrie și atunci am vorbit despre problema importantă a proporționalității în ceea ce privește costurile impuse mediului de afaceri și persoanelor ce trebuie să se adapteze la dispozițiile acestei directive. Această problemă a proporționalității are trei aspecte faptul că nu se distinge între capacități diferite nu este în conformitate cu directiva europeană și norme mult mai stricte în zonele unde deja poluarea atmosferică este îngrijorătoare. Mă bucur să văd că raportorul a abordat această problemă a lipsei de proporționalitate din, comi din propunerea comisiei. Apoi, raportul sprijină ideea de a avea trei categorii de la 1 la 5, 5 la 15, respectiv 15 până la 50 de MW. Instalațiile trebuie să fie diferențiate în funcție de standardele care se impun. Instalațiile mai mici ar trebui să fie oarecum scutite. Sunt mai multe efecte asupra directivei. Scopul, desigur, este să reducem emisiile. Apoi eficiența costurilor va fi și ea afectată. Raportorul de asemenea urmărește să evite dubla reglementare. Dacă vorbim la standardele pentru zonele în care deja există probleme cu poluarea atmosferică, cred că putem duce lucrurile puțin mai departe decât în raportul pe care l-am auzit. Poate că aceste norme nu sunt obligatorii pentru toate statele membre, de exemplu. Decizia rămâne la nivel național. Sunt de acord cu această idee că statele membre pot să impună standarde mai stricte dacă doresc acest lucru și anexele care stabilesc normele pentru standardele neobligatorii ar putea să pară bizare în acest context, așa că sugerez ca această anexă să fie înlăturată. Un alt aspect important, felul în care vrem să obținem o reducere a poluării, poluării atmosferică, <clears throat> va avea un impact direct asupra cetățenilor, în special prin costurile pe care le presupun. Pentru că, bineînțeles, nota de plată va ajunge la ei. Instalațiile medii sunt de obicei boilele folosite pentru încălzire la nivel local. În țara mea, în Polonia, jumătate dintre orașe folosesc astfel de instalații pentru încălzire. Sunt țări în care procentul este chiar mai mare. Bineînțeles că peste tot în poate nu peste tot în Uniunea Europeană, încălzirea la nivel local e o problemă atât de importantă sunt situații în care infrastructura necesită investiții. Infrastructura nu e modernizată, e prea veche, sunt pierderi foarte mari de energie. Însă normele prea stricte ar, trebui, ar putea însemna ca sectorul să nu mai fie profitabil, s-ar putea încuraja oamenii să recurgă la măsuri individuale pentru încălzire. Poate că nu întotdeauna va fi vorba de resurse regenerabile și asta ar, însemna, ar putea însemna ca nivelul emisiilor să crească. Așadar, directiva ce reglementează instalațiile medii de ardere în forma actuală trebuie să ia în calcul și această posibilitate. Standardele impuse trebuie să fie realiste și pentru a le face realiste, Am înaintat o serie de amendamente pentru ca această directivă să aibă în vedere atât calitatea aerului cât și cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc raportorului pentru activitate și pentru raport. Foarte pe scurt, cred că propunerea comisiei nu e atât de rea pe cât raportorul ne face să credem. Sunt niște probleme practice care trebuie rezolvate, special acele situații de scutire, precum și dubla reglementare cu directiva ce reglementează emisiile industriale. Limit values of the MCP uh, should be um, exempted. Uh. Cred că acele BEFs care sunt sub limita de emisie ar trebui să fie scutite, de exemplu. Sunt doar două care depășesc limitele de emisie în acest moment. Mă bucur să văd că raportorul a preluat mult din propunerea comisiei și că propunerile fac propunerea mult mai fezabilă. Însă nu știu de ce raportorul face atât de multe modificări pe fond în anexă, fără să dea neapărat motive pentru asta. Comisia a lucrat foarte mult la evaluarea de impact. Raportorul nu poate să modifice limitele deja stabilite fără să dea motive pentru asta. Bineînțeles că dacă vor apărea uh, probleme la nivelul statelor membre, e un motiv bun să le discutăm acum, însă nu sunt de acord ca raportul să schimbe atât de mult anexele propuse. Am să vă dau un exemplu. În anumite state membre, de exemplu în Olanda, emisiile sunt mult sub limitele impuse. Chiar și anexa 3 pentru unele state membre nu este o problemă. De exemplu, 80% din instalațiile medii sunt boilere. De exemplu, în Olanda, din 1998, avem legislația națională care se aplică și în cazul boilerelor sub limita propusă acum în această directivă. Apoi, în ceea ce vă privește acele situații de scutire, aș vrea să întreb Comisia despre instalațiile în curs de apariție, raportorul propune să avem o scutire în funcție de numărul de ore de operare. Însă pentru mine acesta presupune și o problemă. Aș vrea să întreb comisia ce părere are despre asta. Oare e o problemă să rămânem la limita de 500 de ore și pentru țările nordice? precum Finlanda și alte țări din peninsula scandinavă. Apoi ceea ce s-a discutat în legătură cu domeniul de acoperire și acea împărțire de 5 până la 15 MW. Evaluarea de impact a comisiei spune foarte clar că costurile sunt foarte ridicate de la 1 la 5 MW, dar apoi costurile scad de la 5 MW în sus. Deci nu știu de ce trebuie să avem o nouă categorie de la 5 la 50. Cred că propunerea comisiei încearcă să balanceze costurile și cred că e ceea ce ne dorim și aici, în această comisie. Pentru a vă arăta ce se poate realiza deja, ce este deja realizat în anumite state membre, Aș vrea să invit această comisie să vină în Olanda și să viziteze o fabrică de bere foarte cunoscută, care deja a renovat instalațiile de încălzire din secolele 16 și 17, care acum poluează foarte puțin, mai puțin de 7 mg de oxid de azot pe metru cub. Vă invit, deci, să vedeți aceste instalații. Mulțumesc! Eh, gracias, presidente. A mí me gustaría empezar la intervención Mulțumesc. Eh, aș vrea să încep axându-mă asupra sănătății consumatorilor. Cred că aceasta este o prioritate în eh, comisia noastră. Așa cum s-a spus, calitatea inadecvată a aerului afectează 400 de mii de persoane care mor prematur în uh, Uniunea Europeană. În Andaluzia, mai bine de 90% din populație uh, respiră un aer în care nivelul de poluare uh, depășește cel prevăzut de OMS. Sigur că acest lucru are un impact și asupra produselor agricole. Avem nevoie de măsuri care să rezolve această problemă. Planul pentru reducerea poluării și legislația existentă uh, nu sunt obligatorii sau nu au eficiență pentru că nu există voință politică. Avem uh, informații inadecvate care sunt furnizate uh, cetățenilor în legătură cu cât de serioasă este situația. Statele membre și Comisia uh, îi obligă să respecte uh, standardele de mediu. După părerea noastră, această propunere merge exact în direcția opusă a ceea ce spune, pentru că, pe de o parte, e vorba de sănătate și de mediu, pe de o parte, și de păstrarea costurilor pentru imm pe de altă parte. Trebuie să avem o abordare mult mai puțin ambițioasă și uh, să avem în vedere uh, pe cei care exploatează aceste instalații. IMM-urile, uh, interesele IMM-urilor trebuie să fie avute în vedere. După părerea noastră, nu credem că trebuie să ne îndreptăm către numitorul comun cel mai scăzut, ci ar trebui să apărăm uh, interesele uh, societății în ansamblul său, ceea ce nu facem aici. Trebuie să vedem care sunt cauzele structurale ale problemei, să uh, prevenim uh, poluarea, să respectăm uh, principiul poluatorul plătește. Valorile limită de poluare sunt prea mici, după părerea noastră. Unele state membre au valori mai mari, praguri mai mari, însă în ceea ce privește cooperarea cu legislația internațională, Olanda cred că este un exemplu clar aici, atunci când este vorba de uh, tipul de uh, instalații pe care le au, ca, uh, reducând cu 75% emisiile de oxid de azot uh, în Uniunea Europeană. De asemenea, directiva sugerează faptul că instalațiile care sunt o sursă de poluare să înceapă să aplice aceste uh, standarde uh, cu o, întârzi, cu o întârziere de 10 ani, ceea ce este uh, prea târziu. Uh, nu putem să așteptăm o perioadă atât de îndelungată, așa cum se arată în directivă. Uh, sigur, uh, uh, se pleacă de la premiza că sistemul actual reglementează uh, gazele cu efect uh, de seră, dar nu este așa. Nu există stimulente Uh, pentru ca oamenii să treacă la surse de energie curată. Apoi uh, avem uh, considerentele, considerentul 13 ar trebui să fie înlocuit cu considerentul 10. Apoi aș vrea să vă mărturisesc că sper că vom continua această dezbatere se uh, desfășoară un studiu epidemiologic uh, în uh, Andalusia pentru a vedea rata mortalității în această zonă în urma poluării. Mulțumesc, doamna Rivasi. Vă rog, o să vă rog să fiți subcintă pentru că la ora 11 sosește comisarul. Da, o să încerc să fiu subțintă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Așa cum am spus, noi, ecologiștii, susținem această directivă, așa cum a fost propusă de către comisie și am vrea să mergem chiar mai departe în ceea ce privește protecția calității aerului, pentru că, așa cum s-a spus, este vorba de o directivă privind uh, instalațiile medii de uh, ardere, dar putem să spunem că este și o directivă privind uh, sănătatea publică. Uh, amintiți-vă, 400 de mii de morți în uh, Europa asta uh, depășește uh, cu mult uh, accidentele rutiere. Uh, domnul uh, raportor, domnule raportor, atunci când văd excepțiile pe care le prezentați, această directivă va fi o o o ochilie uh, goală, pentru că uh, dați exemple de instalațiile de pe platformele uh, marine, apoi instalațiile de conversie a hidrogenului sulfurat, apoi instalațiile chimice, instalațiile folosite pentru uh, regenerarea instalațiilor de cracare și așa mai departe. Uh, apoi, uh, cireașa de pe tort este că se dau instalațiile medii din Canare de, și în Azore. Pe insule nu sunt probleme sanitare legate de emisii? Nu înțeleg. Dacă aceasta este poziția Consiliului, statele vor să-și uh, apere uh, departamentele și teritoriile și eu sunt franțuzaică și vreau acest lucru. Dar uh, trebuie să știm unde sunt instalațiile care respectă aceste norme. Sunt împotriva acestor excepții și dacă vrem să inovăm, dacă vrem să îi încurajăm pe uh, uh, reprezentanții industriilor să facă instalații care să, fie, să aibă emisii mai mici, atunci trebuie să facem totul în acest sens. Deci nu trebuie să urmăm ca la indicată de Consiliu. Apoi, valorile prag, valorile limită. Ați modificat uh, aceste valori limită, atât în ceea ce privește dioxidul de sus, cât în, în ceea ce privește oxidul de azot. Uh, de ce uh, sporiți să spunem că aceste norme au un caracter mai puțin obligatoriu. Apoi de ce să introducem 15? Comisia a propus de la 1 la 5 și de la 5 la 50. De ce să mai introducem o categorie cu 15? Dacă trebuie să reducem emisiile de la 5 uh, de la 15 la de la 5 la 50 deja suntem uh, în uh, categoria instalațiilor mari. E vorba de randament și eficiență energetică. Și o să dau un exemplu, domnule raportor. Avem acum uh, instalații pe biomasă care generează electricitate, însă acest uh, lucru necesită cantități uh, mari de lemn și nu se recuperează căldura E vorba de instalații industriale care sunt de la 5 la 50 și sunt tot mai multe pe teritoriul european. Trebuie să existe eficiență, să uh, se facă, uh, să se genereze energie pe baza uh, lemnului, dar să se recupereze și căldura. Dacă nu, o să tem toate pădurile și toată căldura se va pierde în atmosferă, ceea ce este o operație. Cred că putem să aducem îmbunătățiri textului și uh, poziția ecologiștilor este să mergem puțin mai departe, să nu facem atâtea excepții și să uh, ne îndreptăm și către contextul sănătății publice. Mulțumesc. Uh, domnul Pedișini are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru ceea ce a făcut până acum la proiectul de raport și având în vedere uh, incertitudinea uh, programului Juncker pentru 2015 uh, în legătură cu inițiativa privind aerul curat, suntem de acord cu ceea ce a spus doamna Rivasi legat de excepțiile din text. În plus, după părerea noastră, proiectul de directivă nu trebuie să se bazeze numai pe directiva privind ecoproiectarea, Uh, ci trebuie să se armonizeze activitățile pentru a reduce aceste emisii, uh, încurajând cercetarea și anticipând accesul uh, pe piață a celor mai bune tehnici disponibile să se respecte normele de mediu pentru ca să avem condiții de aer curat. Să Uh, vedem care sunt și instalațiile care sunt uh, rentabile. Observațiile noastre se referă la sistemele de punere în aplicare și de monitorizare, la sistemele de audit, care trebuie să fie permanente. Să avem un uh, sistem 3D. Acest lucru ar furniza genul de informații pe care îl cerem și respectarea articolului 24 din directiva privind emisiile industriale. Acest lucru ar face posibilă reducerea emisiilor până în anul 2030. Am avea un aer mai curat, mai uh, sigur peste tot și asta începând cu IMM-urile, însă trebuie să ne asigurăm că există conformitate. Uh, instalațiile de regenerare unde uh, acest lucru se petrece. Acum o să dau cuvântul domnului Danz. Mulțumesc. Sigur, aceasta este numai o parte a pachetului privind aerul curat, cealaltă directivă se referă la valorile prag. Trebuie să spun că sunt oarecum dezamăgit, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus domnul Paluci privind uh, nivelul de ambiții pe care uh, îl regăsim în acest uh, raport. Sigur, vorbim despre foarte multe, însă n-ar avea sens să începem o negăciere cu Consiliu având, de fapt, o poziție de negociere mai slabă decât acesta, decât Consiliul. Trebuie să știm care este nivelul nostru de ambiții. Cred că pe această bază, așa cum s-a spus, uh, excepțiile care sunt menționate uh, diluează foarte mult uh, un raport care ar trebui să fie ambițios. Sigur știm ce trebuie făcut și cred că nu trebuie să aplicăm aceste excepții atunci când este vorba de instalațiile medii de ardere. Cu siguranță nu o să fac uh, acest uh, lucru uh, când uh, voi face avizul din partea socialiștilor. Pentru că putem rezolva, putem aborda această problemă uriașă uh, doar dacă la Uh, nivel uh, național facem uh, acest lucru. Este un punct de plecare minim. Doamna Gerling. Sigur, aveam și eu câteva lucruri de spus. O să mă limitez acum la un aspect dust pulbere nu este un termen uh, științific, uh, ci Uh, cred că este mai bine să folosim particles. Uh, vreau să întreb uh, raportorul de ce vrea să schimbe și să folosească termenul dust, pulbere. Domnul Litz. Mulțumesc, domnule președinte, spune, domnul Lind. Mulțumesc și raportorului aș dori să mă refer la instalațiile între 1 și 5 MW, mai ales cele bazate pe biomasă și lemn. Cred că, uh, mai ales în țara mea natală, am uh, făcut progrese, am stimulat uh, energiile regenerabile și um, cred că am exagerat dacă am fi prea ambițioși, pentru că n-am mai, uh, nu ne mai atinge obiectivele. Pentru o instalație care costă 200.000 de mii de euro ar trebui să se facă investiții suplimentare de încă 150.000 de mii pentru a respecta normele. Cred că nu este posibil ca acestea să rămână în operare. Și până la urmă se va reveni la carburanții fosili dacă se face acest lucru. And now Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul pentru scurte comentarii reprezentantului Comisiei. Nu, îmi cer scuze, domnul Fielner. O să fiu și eu subcint. Este un text legislativ important pentru a atinge uh, obiectivele de reducere a emisiilor. Vreau să mă refer la instalațiile care folosesc biomasă solidă. Pentru că aceste întreprinderi trebuie să fie motivate și din punct de vedere al costurilor. Mai târziu o să votăm asupra strategiei privind pădurile și cât de importantă este uh, silvicultura uh, în uh, atingerea obiectivelor uh, de uh, climă. Deci trebuie să uh, spunem că nu Uh, nu trebuie să instituiem aici o politică care să ducă la închiderea uh, multor uh, unități, pentru că acest lucru nu ar fi în interesul nostru. Ne preocupă suprapunerile, așa cum, spus, cum a spus raportorul. Uh, e vorba de instalațiile care nu au limitări din punct de vedere al orelor de funcționare. Cred că singurul uh, domeniu pe care trebuie să-l analizăm în continuare uh, foarte atent este cel al valorilor limite, al pragurilor pentru aceste instalații care funcționează pe bază de combustibil solist. Trebuie să ne asigurăm că avem cele mai bune tehnici. Dacă ești într-un context geografic în care nu există un, o consecință directă a particulelor, a pulberelor asupra populației, sau dacă din motive tehnice nu poți să faci acest lucru, trebuie să ne ocupăm de aceste situații în care avem uh, impact negativ și costuri uh, foarte mari în același timp. Mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Hallen. Rog să fie succent pentru că comisarul Vela este deja afară. Da, o să fiu uh, cât de succint cu putință, uh, notăm cu satisfacție faptul că există o largă susținere pentru punctul de vedere al raportorului, și anume domeniul de aplicare uh, a acestei directive de la 1 la 50 trebuie să fie menținut și uh, să dăm linii directoare statelor membre pentru a vedea cum pot să abordeze problemele serioase. Anexa 3 Uh, a fost oarecum uh, uh, slăbită, însă acest lucru nu este în conformitate cu tehnicile cele mai avansate care pot să fie folosite în punctele cheie. Trebuie să existe o indicare clară a ceea ce se poate realiza pentru că anumit ar fi un semn uh, prost uh, pentru uh, industrie și pentru inovare. Nu trebuie să ne menținem în prima linie. Regret și avem o serie de preocupări în legătură cu faptul că o serie de dispoziții sunt uh, foarte mult slăbite, pentru că propunerea pe care v-am uh, prezentat-o uh, este una care este convenabilă pentru IMM-uri și care dă o oarecare certitudine 20-30 de ani, pentru că dacă nu facem lucrurile așa cum uh, trebuie, peste câțiva ani se va cere o revizuire a acestei uh, directive uh, din punct de vedere economic. întârzierea aplicării unor dispoziții poate să creeze probleme Uh, sigur, e vorba de o politică până în 2030 și o serie de dispoziții se referă și la o perioadă uh, după 2030, chiar până în 2035 pentru o calitate a aerului acceptabilă. Și aici avem uh, o serie de îngrijorări. Au fost uh, adresate întrebări uh, în legătură cu valorile prag ale emisiilor din anexa 2 pe care se propune în legătură cu care se propune o schimbare, în special în ceea ce privește um, sulful există emisii cu conținut mare de sulf și pentru aceasta uh, e nevoie de niște norme adecvate. Au fost făcute o serie de propuneri în Consiliu care s-au regăsit în proiectul de raport. Uh, de fapt, uh, au fost foarte mult slăbite aceste dispoziții pe o perioadă până la 2030-2035 în ceea ce privește cons- uh, consecvența legislației, coerența uh, legislației este un lucru care ne preocupă. Există o serie de elemente legate de uh, rafinării uh, și de fabricile de hârtie, uh, lucruri care trebuie revizuite pentru a avea o conformitate între directiva privind emisiile industriale și uh, directiva privind instalațiile medii de uh, ardere nu trebuie să uh, existe un uh, regim mai uh, blând pentru unele întreprinderi. Domnule președinte, acestea sunt cele câteva observații pe care am dorit să le fac. Uh, nu am răspuns la o serie de întrebări care au fost uh, adresate direct uh, comisiei. Dacă doriți, pot să o fac. Îmi cer scuze în numele directorului meu, doamna Benin, care este bolnavă și nu a putut să vină astăzi. Președintele, mulțumesc. Și acum pentru scurte comentarii, domnul Grips, raportorul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, membrii ai Comisiei ENVI, raportori și domnilor raportori din umbră. Intenția mea nu a fost uh, să uh, slăbesc, să diluez propunerea legislativă. Totuși, cred că trebuie evidențiat faptul că fiecare dintre aceste propuneri uh, are o justificare. O justificare bazată pe uh, documente care au fost analizate pe parcursul uh, muncii noastre. Sunt foarte deschis și vreau să discut aceste lucruri cu dumneavoastră. Însă trebuie să vă spun că acolo unde avem uh, clădiri rezidențiale cu multe uh, apartamente sau uh, când avem termoficare, trebuie să evităm condiții prea stricte care să fie impuse instalațiilor mici, pentru că dacă facem acest lucru, va uh, exista această tendință de a renunța la încălzirea centralizată, la termoficare și de a trece la surse de încălzire individuală. Nu există nicio îndoială asupra acestui fapt. A fost constatat în mai multe state membre deja. Vă mulțumesc tuturor pentru observații. Sunt uh, gata să discutăm uh, toate aceste lucruri, dar Uh, dat fiind faptul că domnul comisar a sosit deja, nu o să fac decât să mulțumesc colegilor pentru poziția lor constructivă. Președintele, vreau să vă amintesc uh, calendarul. Amendamentul uh, Amendamentele trebuie depuse până pe 5 la, martie la ora 12, analiza amendamentelor la Uh, în ultima întâlnire a Comisiei uh, din martie și votul va avea loc pe 13-14 aprilie. Acum, uh, punctul 7 de pe ordinea de zi va fi discutat după sesiunea de vot. Acum o să trecem la un schimb de opinii cu comisarul pentru mediul afaceri maritime și pescuit, domnul Vela. Este o plăcere să vă avem în mijlocul nostru și să începem neîntârziat uh, discuția. După cum știți, avem niște așteptări de la uh, comisie și de la activitatea dumneavoastră în viitorul apropiat. Uh, o să vă dau cuvântul pentru o declarație introductivă, după care o să vă adresăm uh, întrebări, întrebări puse de grupurile politice, iar dumneavoastră ulterior puteți să dați un răspuns la aceste întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Giovanni, și bună dimineața tuturor dori să încep prin a vă mulțumi pentru invitația de a participa la acest schimb de opinii referitoare la prioritățile noastre pentru acest an și uh, referitoare la uh, obiectivele pentru acest mandat. Dar în timpul audierii mele am uh, promis să deschid un dialog transparent cu dumneavoastră. De când mi-am început mandatul, pe 1 noiembrie, M-am întâlnit uh, bilateral cu mulți dintre dumneavoastră, iar expertiza și recomandările dumneavoastră au fost foarte utile. Pentru mine, schimbul de opinii de astăzi este un pas următor în dezvoltarea acestui dialog. La audiere uh, m-am angajat să respect al șaptelea program de acțiune în domeniul mediului Uh, foaia de parcurs al acestui program este prevăzută pentru a stimula inovație și creștere eficientă din punct de vedere al resurselor. Ne poate per, uh, permite să respectăm și să protejăm capitalul natural al Europei și să protejăm sănătatea și bunăstarea cetățenilor. Astăzi aș dori să vă prezint uh, ce se va întâmpla cu această foaie de parcurs în 2015. Voi începe cu un subiect care a fost în miezul dezbaterii referitor, referitoare la programul de lucru al Comisiei și pe care l-am discutat cu mulți dintre dumneavoastră în ultimele săptămâni, pachetul privind economia circulară. Știu că mulți dintre dumneavoastră în această comisie s-au opus retragerii, revizuirei uh, directivelor privind uh, deșeurile. De asemenea, am înțeles că sunteți sceptici referitor la angajamentul nostru de a depune o propunere mai ambițioasă în acest an. Înțeleg că există scepticism, poate, dar vă rog să vă amintiți că a fost asumat un angajament și el va fi respectat. Mă aștept de la comisie să uh, continue cu aspectele formale ale retragerii în următoarele zile. Acum încercăm să ne concentrăm uh, asupra uh, Uh, noi propunere, astfel încât ea să fie ambicioasă și să fie uh, prezentată cât se poate de repede. Cu toții trebuie, din punctul meu de vedere, acum să ne concentrăm asupra noii propuneri. Motivația noastră este simplă. Vrem ca Europa să fie pe o cale a creșterii durabile, autentice. Asta înseamnă promovarea economiei circulare. Însă, în același timp, vrem să punem capăt incertitudine juridic, incertitudinii juridice pentru cei ale căror viitor, viitoare locuri de muncă vor depinde de asta și pentru cei, de asemenea, care vor uh, sau au făcut deja investiții semnificative. Textul în programul de lucru nu putea fi mai clar decât atât. Citez, să retragă și să, re, să înlocuiască cu o propunere nouă mai ambițioasă până la finalul lui 2015 pentru a promova economia circulară. Încheia citatul. Nu este niciun fel de ambiguitate. ambiguitate. Motivația noastră este clară, iar obiectivul este simplu, dar avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră. Abordarea noastră este pe două etape. În primul rând, vom prezenta o nouă, legisla... Uh, o nouă propunere legislativă referitoare la țintele privind deșeurile. Acesta va lua în considerare consultările publice, dar și discuțiile cu Consiliul și Parlamentul, mai ales comentariile referitoare la faptul că propunerea privind deșeurile trebuia să fie mai specifică în funcție de țară. Comisia va analiza toate informațiile noi, dar se va baza și pe studiile și munca depusă deja pentru a pregăti uh, propunerea anterioară. Vă asigur că noua propunere va menține viziunea Uniunii Europene referitoare la ierarhia deșeurilor și la obiectivul de a crește nivelul de reciclare în Europa. Trebuie să avem obiective ambițioase, dar inteligente și eficiente. Succesul nostru se va măsura după modul în care se vor implementa uh, politicile noastre în fiecare stat membru. Trebuie să fim mai ambițioși și în ceea ce privește implementarea. În al doilea rând, vom închide cercul în economia circulară. Asta înseamnă să analizăm uh, consumul durabil, dar și producția, atât în amonte, în domeniul produc- producției și utilizării, deci înainte ca produsele să devină deșeuri, dar și în aval, deci după uh, ce produsele nu mai uh, după ce produsele devin deșeuri. Încercăm să vedem ce putem face pentru a dezvolta o piață pentru produsele reciclate. Expresia la care mă face să gândesc acest lucru este ori folosești, ori pierzi. Ar fi foarte ironic să cheltuim eforturi enorme pentru a uh, genera materiale reutilizabile dacă acestea nu ar uh, fi reutilizate până la urmă trebuie să analizăm cum putem garanta că materialul reciclat este reintrodus în lanțul de producție. De asemenea, reciclarea poate fi facilitată, făcută mai ieftină și mai eficientă, dacă produsele sunt proiectate și utilizate, având în vedere și acest obiectiv al minimizării deșeurilor. Munca la această cealaltă jumătate a cercului va uh, lua o formă a unei foi de parcurs în care vom identifica ce se poate face cât se poate de repede și ce fel de măsuri putem lua în timpul acestui mandat. De asemenea, analizăm cum eficiența resurselor și economia circulară poate, pot contribui la ambițiile noastre privind eficiența energetică. Acest lucru va fi uh, abordat și în comunicarea noastră privind Uniunea Energetică, pe care vicepreședintele Șefcovici uh, o va prezenta în plenară mâine după amiază. Ambele aspecte ale pachetului privind uh, economia circulară, revizuirea obiectivelor de deșeuri și foaia de parcurs referitoare la uh, jumătatea privind produsele, vor uh, fi uh, prezentate înainte de finalul lui 2015 sper că veți fi de acord că este într-adevăr un program extins și ambițios, în linie cu al șaptelea program uh, privind mediul și în linie cu uh, viitorul uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă, la care mă voi întoarce mai târziu. Dați-mi voie să vă amintesc că obiectivul 12 al obiectivelor de dezvoltare durabilă, SDG, spune că trebuie să asigurăm o producție durabilă, dar și un consum durabil. Din acest, punct de, din acest motiv am considerat că pachetul privind deșeurile singur nu este suficient. Deci să ne concentrăm asupra acestei provocări, dar să o facem împreună. Obținerea unei valori maxime din uh, resurse solicită acțiuni la toate nivelurile ciclului de viață al produselor, de la extracția materiilor prime, la proiectare, producție, distribuție și consum, apoi la reparare, uh, sisteme de reparare și reutilizare, până la uh, gestiunea deșeurilor și reîntoarcerea în producție. Bineînțeles, nu începem de la zero. Am adunat opinii referitoare la propunerea privind deșeurile uh, de la o serie întreagă de părți interesate. Am făcut acest lucru vara trecută și vă mulțumesc tuturor cât se poate de sincer pentru interesul arătat și pentru contribuțiile aduse, care sunt convins că vor fi foarte utile în viitor. Și sunt convins că veți mai uh, contribui și în viitor. De asemenea, am prevăzut acțiuni, instrumente și măsuri în domeniul politicii privind substanțele chimice, care deja contribuie la uh, economia, construcția cir, uh, economiei noastre circulare. Uh, Trebuie să combinăm aceast, aceste cunoștințe ale experților cu voința politică pentru a avea un pachet cât mai extins. În decembrie, la Lyon, am văzut uh, la European Business Environment Awards eco-inovații incredibile. Cum putem însă să stimulăm această creativitate? Cum putem Uh, crea o politică a produselor mai inteligentă. Putem folosi instrumente precum directiva privind ecoproiectarea pentru, uh, în beneficiul economiei circulare? Ce se întâmplă cu calitatea produselor reciclate? Putem să folosim legislația privind substanțele chimice pentru a îmbunătăți calitatea materialelor reciclate și pentru a uh, opri calea substanțelor nocive înapoi înspre producție? Dar uh, ce se întâmplă cu materiile prime? Uh, deșeurile industriale sunt jumătate din deșeurile produse în Uniunea Europeană. Cum putem aborda cel mai bine acest subiect? Putem uh, găsi în cadrul um, celor mai bune tehnologii disponibile soluții pentru o economie circulară și în industrie? Cum putem să îmbunătățim gestiunea deșeurilor periculoase? Uh, cum uh, putem avea o politică privind consumatorii care să servească economia circulară? Cum poate Uniunea Europeană să sprijine economia circulară prin uh, finanțare? Toate acestea sunt întrebări la care trebuie să găsim împreună răspuns în următoarele luni. Măsurile care ar urma să fie aplicate ar combina acțiune legislativă, instrumente bazate pe piață, cercetare și inovație, stimulente, schimb de informații și uh, sprijin pentru abordări voluntare. Asta ar oferi întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor, instrumente concrete care să promoveze tranziția înspre o economie circulară. Raportul pregătitor al Comisiei referitor la uh, planul de investiții strategic subliniază importanța eficienței de resurselor și identifică aceasta ca fiind un obiectiv principal. Acest lucru se poate Um, transfera într-un, se poate traduce într-un sprijin um, clar pentru proiecte de ecoinovație. Există multe acțiuni uh, potențiale și vom uh, face consultări extinse înaintea alegerilor lor. Contribuțiile dumneavoastră vor fi foarte valoroase și, ca de obicei, Aștept cu nerăbdare să, să ascult uh, opiniile dumneavoastră, începând cu ziua de astăzi uh, și uh, inclusiv de-a lungul raportului nostru privind economia circulară. Să fim așadar mai inovativi, mai ambițioși împreună. În ceea ce privește calitatea aerului și directiva privind plafoanele naționale de emisii, propunerea rămâne pe masă vom depune o propunere modificată ce va lua în considerare pozițiile care s-au schimbat ale colegiuitorilor și vom încerca să reflectăm sinergiile între uh, domeniul energetic și climatic. Vom încerca de asemenea să ne concentrăm asupra reducerii sarcinii administrative, fără însă a uh, compromite obiectivele care trebuie atinse. Acum avem uh, costuri estimate bazate pe datele statistice de la statele membre și este important să aducem uh, dezbaterea la nivelul politic. Recunoaștem că există în continuare îngrijorări uh, cu această propunere care trebuie să fie abordate, însă este important să menținem ambiția la un nivel ridicat pentru a reduce efectele asupra sănătății. Aștept uh, cu nerăbdare să ascult poziția Parlamentului și a Consiliului referitoare la propunerea privind plafoanele de emisii și aș dori să vă asigur că uh, suntem angajați să găsim un acord uh, cât se poate de repede. Ați uh, dezbătut uh, proiectul de raport al domnului Grjib referitor la uh, instalațiile medii de ardere. Aceste instalații contribuie în mod semnificativ la poluarea aerului, mai ales în zonele urbane. Mă bucur așadar să văd că Parlamentul European ar dori să ajungă la un acord în primă lectură cu președinția letonă. Comisia ar facilita un astfel de acord. Sperăm ca un astfel de rezultat pozitiv să ne ajute să ne atingem uh, obiectivele privind limitele de emisii. Dați-mi voie să continui cu un alt subiect foarte important, ce anume obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, SDG. Împreună cu colegul Neven Minicea, comisarul pentru dezvoltare, am uh, propus com, în urmă cu trei săptămâni o comunicare referitoare la eradicarea sărăciei și stimularea dezvoltării durabile. În uh, septembrie din acest an, șefii de stat vor trebui să adopte cadrul pentru după 2015, care vor merge dincolo de obiectivele de dezvoltare ale mileniului și uh, vom uh, implementa rezultatul uh, conferinței Rio plus 20 referitoare la dezvoltarea durabilă. Comunicarea prevede viziunea Uniunii Europene pentru un nou parteneriat global, cât se poate de necesar, printre, um, un, partener, um, care, un parteneriat care se va referi și la producție și consum. Uniunea Europeană poate fi un lider global în mai multe domenii, de exemplu, identificarea unor uh, tipuri de consum uh, și producție noi, uh, domeniul guvernanței oceanelor, protejarea resurselor marine și sistemele, uh, ecosisteme globale. După cum știți din audierea mea, guvernanța oceanelor este una dintre prioritățile cheie ale mandatului meu. Comunicarea adoptată prevede prezintă uh, viziunea Comisiei referitoare la ce este necesar pentru a aplica această agendă globală. Include idei despre monitorizare, responsabilitate și angajamente. Uh, s-a creat o listă de acțiuni pentru uh, a ne îndrepta înspre cadrul post-2015 prin acțiuni concrete din partea Uniunii Europene și a altora. Aștept să ascult și părerea Parlamentului, astfel încât agenda post-2015 să devină un real succes. Acum să vorbim despre natură. Anul 2015 este anul capitalului natural. Pentru a crea vizibilitatea acestui fapt, vom avea o serie întreagă de evenimente, inclusiv uh, raportul privind starea naturii în primăvară, consultări referitoare la uh, legislația privind natura și verific, uh, revizuirea acestora și revizuirea la mijlocul perioadei a strategiei Uniunii Europene privind biodiversitar. <clears throat> Uh, săptămâna trecută s-a încheiat un parteneriat cu BEI pentru a începe un proiect pilot referitor la facilitatea de finanțare a capitalului natural. Și acesta a fost un exemplu inovativ despre cum uh, domeniul afacerilor și, bio, și agenda de biodiversitate evoluează. Toate acestea vor uh, sprijini uh, um, revizuirea acestei legislații, care, le, legislații mă scuzați, care face parte dintr-un program mai larg de revizuire a legislației europene sub programul REFIT. Mulți dintre dumneavoastră, dar și cetățeni și ONG-uri, uh, acordă foarte multă importanță legislației privind natura și Comisia este conștientă că există multe subiecte sensibile în exercițiul de REFIT. Comisia va face o evaluare într-un mod inclusiv și transparent. Vor fi uh, evenimente uh, care vor permite care vor permite <clears throat> uh, contribuții, cum ar fi săptămâna verde la începutul lunii iunie, dar și altele. Și știu că ne putem baza și pe contribuțiile din partea Parlamentului European. Aștept cu nerăbdare să promovez agenda noastră comună pe toate subiectele pe care le-am menționat săptămâna viitoare, când voi vorbi despre raportul privind starea mediului, un raport foarte important de uh, ci, uh, publicat odată la 5 ani de către Agenția Europeană de Mediu. Însă, la final, Câteva cuvinte despre implementare. La audierea mea am subliniat că statele membre trebuie să îmbunăt- să-și îmbunătățească performanța, uneori chiar în mod semnificativ. Știu că împărtășiți uh, obiectul, obiectivul de a ne asigura că legislația adoptată în codecizie cu Consiliul este implementată în totalitate. Și știu că sunteți de acord cu mine că nu are niciun sens să stabilești un obiectiv dacă nu este un obiectiv atins. Pentru a obține asta, voi coopera cu statele membre pentru a încerca să elimin obstacolele, pentru a-mi da seama unde sunt problemele și pentru a promova conformitatea. Și dumneavoastră mă puteți ajuta în acest efort. Fac apel la dumneavoastră să vă folosiți influența și uh, rețeaua din țările dumneavoastră pentru a îmbunătăți implementarea. Acest lucru va duce la punctul comun de plecare pe care îl merită uh, întreprinderile noastre. Și, în plus de asta, și mai important, va asigura standardele de mediu ridicate de care cetățenii europeni trebuie să se bucure. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare schimbul de opinii cu dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you to you to your, and for your presentation. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentare și pentru viziunea foarte clară pe care o aveți asupra unor probleme pe care Comisia noastră a cerut să fie incluse în programul de lucru. Acum vom începe cu primii vorbitori, cu reprezentanții grupurilor politice, domnul Lize de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să las mai degrabă pe Ivo Belet să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimate coleg. Vă urez bun venit, domnule comisar, în această comisie. Am niște întrebări foarte specifice. Bineînțeles că suntem foarte mulțumiți uh, că propunerea pentru plafoanele de emisii la nivel național este încă în discuție. Am două întrebări foarte specifice. Unul la mână. Cred că toată lumea de aici își dorește o propunere foarte ambițioasă. Dumneavoastră vă referiți la o birocrație foarte scăzută. Cum veți aborda acest paradox? Și, în plus, știm că mai multe state membre au în acest prezent dificultăți să atingă, să respecte limitele actuale de emisii. Cum veți veni în sprijinul acestor state care nici acum nu pot să respecte limitele, pentru ca ele să respecte limitele mult mai ambițioase prevăzute pentru viitor. E dificil. O a doua întrebare, în ceea ce privește standardele europene pentru emisiile din traficul auto. Avem un ciclu de testare care nu reflectă emisiile reale. Știm că sunt planuri de retragere a acestui ciclu de testare, dar cum veți face efectiv acest lucru? Pentru că în 2017, la trei ani după ce acest ciclu de testare a fost implementat, să putem ajunge la emisiile reale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Matias Grote, mulțumesc. Da, spre de cei de la PPE, noi nu suntem deloc mulțumiți de faptul că Uh, Comisia a retras uh, pachetul. Uh, speranța, bineînțeles, mare ultima, sperăm că se va îmbunătăți situația, dar vom vedea ce se va întâmpla în acest sens în săptămânile viitoare și în lunile viitoare. Bineînțeles că e bine să avem o abordare completă, să avem cercul complet, nu numai o jumătate, deci nu trebuie să uităm deșeurile și reciclarea, eficiența energetică, ca și aceasta să fie prevăzută și să se garanteze o utilizare, o valorificare a tuturor, tuturor materialelor. Există multe, mult potențial și în ceea ce privește crearea de locuri de muncă în acest domeniu. Până la 2 milioane de noi locuri de muncă s-ar putea crea. Așadar, din acest punct de vedere, nu suntem foarte mulțumiți că lucrurile se amână uh, atât de mult. Dar dacă într-adevăr vom avea o propunere chiar mai bună decât cea actuală, vom aștepta să fim plăcut surprinși. În ceea ce privește legislația de mediu, noi uh, uh, producem multă legislație și uneori nu vedem pădure de copaci. Aplicarea. Aplicarea este importantă și trebuie să se facă în statele membre. Aici este elementul cheie. Pentru că lucrurile nu se desfășoară uh, întotdeauna așa cum ne-am închipuit că se va întâmpla când am adoptat legislația. Mă gândesc numai la floră, faună, habitat, directive, directivele cadru, directiva cadru privind apa, ce urmează să se întâmple la fitness check-ul uh, directivelor, ce putem face pentru ca lucrurile să meargă mai bine și în ceea ce privește controlele, se vor pune mai multe fonduri la dispoziție pentru controle, cum vor funcționa lucrurile. Dumneavoastră vă ocupați și de pescuit. Eu știu asta numai din uh, statele membre în care autoritățile de pescuit închid nu numai un ochi, ci pe amândoi și, practic, legislația nu este urmărită. Avem nevoie de o strategie aici. Și aici Uh, și uh, cel de-al șaptelea program de acțiune a prevăzut că controlele trebuie să fie mai eficiente. Deci m-ar interesa ce are de spus comisia actuală și ce planifică comisia actuală în acest sens. Da, sunt multe lucruri pe ordinea de zi, pe agenda și dacă într-adevăr aplicăm tot ceea ce ne-am uh, propus, vom face progrese, însă după cum spuneam, suntem în urmă și am pierdut timp prețios. Mulțumesc foarte mult, acum doamna Gerling. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că susțineți atât de mult directiva privind calitatea aerului. Aș vrea însă să vorbesc mai mult despre directiva privind păsările și habitatele. Ați atins un pic acest aspect în cuvintele introductive. Încă lucrăm pornind de la scrisoarea dumneavoastră inițială, în care vi se cere să evaluați felul în care această directivă funcționează. Bineînțeles că acest fitness check este încă în desfășurare, deci nu ne puteți da un răspuns definitiv, însă v-aș întreba care este stadiul acestei revizuiri și cum vă asigurați că propunerea finală va menține cel puțin nivelul actual de protecție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! De la grupul ALDE. Thank you very much, Mr. Chairman. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru ce ne-ați prezentat până acum. Înainte și în timpul acestei audieri v-am avertizat și v-am spus că veți avea conflicte la început. Și adevărat, tocmai ați pierdut primul conflict, prima dezbatere pe care ați pierdut-o în comisie referitoare la legislația în privința deșeurilor. N-am să vă întreb însă despre asta pentru că sunt mai interesante bătăliile care urmează, și anume faptul că dezvoltarea durabilă trebuie să fie un element cheie al programului dumneavoastră. Mai specific, planul de investiție al Comisiei Juncker trebuie să se axeze foarte mult pe dezvoltare durabilă. Știm că economia viitorului va fi o economie durabilă, ceea ce înseamnă că dacă începem să investim pentru economia viitorului, aceste investiții trebuie să fie și ele durabile. Știm că orice fel de investiție în direcția opusă ar fi, de fapt, o pierdere de bani. Așa că am întrebări foarte concrete. Deja aveți discuții cu colegii dumneavoastră, Timel Mansi uh. Um. și Katainen, despre acest plan de investiții al Comisiei Juncker în al doilea rând, ați făcut deja o analiză a planului de investiții pentru a vedea în ce măsură este el durabil și dacă da, puteți trimite către Parlament această analiză și dacă nu sunteți dispus să efectuați o astfel de analiză și în cele din urmă, gândindu-mă la proiectele care se vehiculează până acum, când se vorbește despre planul de investiții, mi se pare că ele se referă la investiții în infrastructura de transport în mod tradițional, nu exact la ce m-aș gândi când mă gândesc la economia viitorului. Și am impresia că se încearcă cumva înlăturarea problemelor de mediu. Cum vă veți asigura că nu se întâmplă asta și că planul de investiții al Comisiei Juncker va fi primul pas important către o economie europeană durabilă? Mulțumesc! For Miss Doamna Conecna de la Ngue. Aș dori să-i mulțumesc și eu domnului comisar pentru detaliile ofer- oferite în anumite domenii și în numele GUE pot să vă spun că nu suntem mulțumiți cu anumite elemente, și anume cu faptul că s-a pregătit un pachet privind deșeurile timp de 5 ani, am petrecut timp, am făcut analize, am studiat și ne spuneți astăzi că peste un an ne mai, ne mai faceți o nouă propunere. Uh, e greu de acceptat, dar bineînțeles, vă țin pumnii și sper că cu sprijinul nostru și al tuturor care doresc ca acest uh, subiect să fie abordat cât se poate de serios, să vă bucurați de un succes. Am câteva întrebări. Ați spus de curând că nu mai trebuie să alegem între uh, creșterea economică și protecția naturii, că cele două sunt strâns legate. În ce măsură sunteți sigur că nu trebuie să alegem între creșterea economică și protecția naturii Uh, dacă luăm în considerare și TTIP. O altă întrebare. Sprijiniți ideile uh, referitoare la propunerile actuale uh, care sunt acum pe masa comisiei. Și încă o întrebare referitor la Uh, aer și calitatea aerului și la modul în care sunt aplicate uh, directivele astăzi. Aș dori să vă întreb referitor la acțiunile pe care le aveți în vedere, astfel încât directivele care nu sunt aplicate să fie în sfârșit aplicate. Statele membre practic nu vor să uh, să aplice aceste directive. Uh, vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru discurs. Până acum am fost foarte amabili aici, în Comisia de Mediu, dar eu sunt olandez și o să fiu puțin mai direct și o să spun ceea ce cred mulți oameni de aici, și anume faptul că până acum Comisia de Mediu nu a avut niciun fel de rezultate și nu a făcut decât să, aliment, să eșueze în conflictul cu Comisia. Dacă Comisia spune că ia în considerare retragerea pachetului legislativ pe deșeuri, dar nu ascultă de celelalte instituții, ce înseamnă acest lucru? Dacă toți miniștrii de mediu spun că sunt împotriva, asta a spus în decembrie, dacă Parlamentul European poate că nu va ajunge la un acord final, pe program în totalitatea sa, dar e clar împotriva retragerii pachetului pe deșeuri. Comisiei i s-a spus că toată lumea este împotriva acestei retrageri și dumneavoastră continuați să o susțineți și atunci nu puteți să veniți și să ne spuneți că de fapt ascultați opinia celorlalte instituții. Pur și simplu ne înșelați toată încrederea pe care o avem în dumneavoastră și dumneavoastră sunteți responsabili și vă întreb de ce continuați să susțineți retragerea acestui pachet legislativ, deși noi toți suntem împotrivă. La asta trebuie să răspundeți. Iar în ceea ce privește conținutul, am să fac clarificări pe care dumneavoastră nu le-ați făcut. Vreți să spuneți că vreți să mențineți aceeași viziune în privința țintelor de reciclare dar ce înseamnă asta? Mențineți țintele de, de reciclare în topunea dumneavoastră, da sau nu? Ce înseamnă să mențineți o viziune? Asta nu mă interesează. Mă interesează efectiv conținutul propunerii. Dacă spuneți vom fi și mai ambițioși, închizând cercul, dar apoi nu vorbiți decât de o haltă, un traseu până acolo. Asta înseamnă că ambiția nu înseamnă absolut nimic, este un document gol ca și toate celelalte. Cum explicația asta? Cum puteți să ne explicați ce înseamnă să fiți mai ambițioși? Ce înseamnă a închide cercul? Cum puteți să ne demonstrați că nu e vorba doar de un traseu și atât? Pe... În acest moment consider că ne-ați înșelat încrederea și nu văd cum o veți putea recupera. E ceva la care să vă gândiți serios. Mulțumesc. Pe Grazie, grazie Presidente. Domnul Pedișini, mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, am ascultat ceea ce ați spus, mai ales, mai ales atunci când ați vorbit de economia circulară. În general, când vorbim despre economia circulară, aproape întotdeauna vorbim despre partea marginală, despre deșeuri. Uh, Uh, să avem directive care să reducă deșeurile, foarte bine, dar nu vorbim uh, prea mult despre ceea ce este în amonte, și anume sursele primare utilizate, mai ales atunci când sunt surse fosile. Sunteți comisar nu numai pentru mediu, ci și pentru afaceri maritime și pescuit, așa încât uh, aș dori să vorbim despre petrol și Croația, pentru că pe 3 noiembrie guvernul croat a încheiat licitațiile pentru explorarea petrolului în Marea Adriatică cu aproape 40.000 de metri Uh, pătrați. Croația, uh, Slovenia, Italia și Montenegro au fost uh, afectate. Vorbim despre jumătate din Marea Adriatică, care este o sursă de pescuit și turism. Are o, o coastă lungă, sunt 1200 de insule cu sute de mii de oameni care trăiesc acolo. Cum explicați croaților că odată cu orare a surselor de petrol, tot acest uh, uh, tot acest potențial de turism va fi distrus pentru că nu credem că problema trebuie uh, tratată numai atunci când începe, se întâmplă ceva atunci când forezi petrol dar trebuie să ne gândim și la poluare care va distruge acest patrimoniu. Se pare că nu uh, avem puterea să hotărâm asupra mixului energetic. Statele membre hotărăsc acest lucru, însă aș vrea să știu ce face Comisia, ce faceți dumneavoastră pentru a evita și a apăra două drepturi fundamentale care sunt prevăzute în uh, Carta Europeană Um, dreptul la sănătate și dreptul la protecția mediului. Președintele, mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului comisar pentru a da răspuns la primul bloc de întrebări. Și vă rog să faceți acest uh, lucru în restim de 6-7 minute, pentru că urmează o nouă rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mă uh, întorc uh, și să Ați vorbit de nivelul de uh, materii prime. Sigur că în acest uh, domeniu trebuie să fim mai ambițioși, pentru că nici măcar uh, nu am avut în vedere acest lucru în actuala propunere. Există legislație în acest sens și ne vom asigura ca statele membre, chiar dacă au dreptul de a hotărâ dacă sau nu Uh, fac uh, explorare, uh, ele trebuie să respecte legislația privind explorarea materiilor prime. Vreau să îi mulțumesc lui Vas Eichaut pentru comentariile și încurajarea sa. Mulțumesc foarte mult! Dacă unii dintre dumneavoastră sunt încântați cu jumătate de uh, cerc, jumătatea paharului, atunci ok. Dar uh, pe partea deșeurilor și consumului, dacă privim acest uh, aspect, atunci, sigur, nu trebuie să fim mulțumiți. Dacă ne pasă numai de ambiții sau de legislație, îmi pare din nou rău, dar trebuie să spun că trebuie să fim mai ambițioși în ceea ce privește punerea în aplicare. Succesul nu va fi cuantificat numai prin legislația pe care o adoptăm, ci și prin uh, rezultatele pe care le avem cu uh, legislația adoptată. Ați vorbit uh, de uh, susținerea Parlamentului și contăm pe susținerea Parlamentului, însă în ceea ce privește creșterea economică și faptul că problemele de mediu merg mână în mână cu creșterea economică, da, asta am spus și asta cred. Dacă există suficiente novezi că economia și mediul merg uh, Uh, mână în mână, dovada este în economia circulară. Avem o singură soluție, economia circulară care are în vedere atât uh, o problemă economică, pentru că trebuie să folosim resursele în mod eficient, vrem ca industriile noastre să fie competitive, dar în același timp abordăm și problemele de mediu, apropo de deficitul de resurse. Așadar, da, cred că mediul uh, și uh, economia merg mână în mână. În legătură cu uh, întrebarea domnului Gerbrandi, nu spune că am am pierdut uh, prima bătălie. Dacă vă amintiți, am câștigat uh, prima bătălie cu pungile de plastic și cred că dacă venim cu un pachet privind economia circulară mai curajos și care să se refere nu numai la deșeuri, ci și la producție, cred că noi împreună vom câștiga și o a doua bătălie în ceea ce privește discutarea cu vicepreședinții a planului de investiții, da, facem acest lucru în permanență, discutăm permanent acest lucru. Și, de asemenea, preocupările noastre au fost așternute și pe hârtie, și anume că aceste fonduri trebuie să fie uh, îndreptate către proiecte viabile și vom urmări ca acest lucru să se întâmple în realitate. Doamna Gerling, în ceea ce privește pachetul uh, calitatea aerului și uh, habitat. Sigur, nu pot uh, să dau uh, o definiție clară acum, lucrăm uh, la acest uh, aspect și cu siguranță îl vom avea în vedere și ne vom concentra asupra sa și anul viitor. Ați menționat de asemenea al șaptelea program pentru mediu. Vreau să confirm încă o dată și să vă asigur că acesta este în continuare uh, obiectivul pe care îl urmărim. Uh, Matias, uh, nu sunteți uh, mulțumiți de retragere, dacă vorbim de retragerea propunerilor și cu asta gata, poate că aș fi și mai furios decât dumneavoastră. Însă nu vorbim despre retragere, punct. Vorbim de retragere pentru a veni apoi cu o propunere mult mai ambițioasă atât în ceea ce privește componenta deșeuri, precum și cu o nouă propunere uh, pe partea de producție. Aici vreau să vă rog, atunci când vorbim despre retragere, să nu vorbim despre retragere pur și simplu, ci retragere și uh, o nouă propunere care să o înlocuiască pe cea retrasă. După cum am spus, conotația economică este foarte puternică. Acest lucru este în conformitate cu prioritățile acestei comisii, uh, ocupare, uh, creștere. Sunt uh, de acord. Nu trebuie să mai pierdem timpul. Și exact acesta este apelul pe care îl fac către dumneavoastră. Hai să analizăm noile propuneri, pentru că atunci când vorbim de a pierde vremea, trebuie să vă spun că deja suntem oarecum în întârziere. Dar uneori am impresia că ceea ce am uh, prezentat este prea puțin și vine prea târziu. Când venim cu uh, un, uh, o propunere, Uh, aceasta uh, deja uh, pleacă de la niște realități pe care le-am constatat în 60, anii 60-70 și venim atât de târziu cu propunerea. Pentru mine asta înseamnă să pierzi vremea, nu cele câteva luni pe care, de care avem nevoie pentru a îmbunătăți textele pe care le avem deja. Matias a menționat un lucru uh, foarte important, sunt într totul de acord uh, cu privire la fonduri uh, suplimentare. Eu discut și cu colega mea Corina Crețu atunci când vorbim despre un nivel mai ridicat de ambiție pe partea de punere în aplicare, nu spun că trebuie să ne axăm numai pe legislație, să facem să adoptăm o legislație mai ambițioasă și să ne oprim aici. Nu, vreau să fim mai ambițioși. Comisia dorește să fie mai ambițioasă atunci când e vorba de rezultate. Și discut acest lucru cu Corina Crețu, colega mea, să vedem cum putem să canalizăm mai multe fonduri uh, Uh, în proiecte care să fie de ajutor uh, statelor membre în atingerea acestor obiective. De ce aceste fonduri uh, să financeze hoteluri de 5-6 stele în state membre atunci când acești bani pot să fie îndreptați către proiecte mai viabile care să conducă la atingerea scopurilor pe care le urmărește legislația elaborată. Și acum în ceea ce în legătură cu întrebarea domnului Belet, birocrația și așa mai departe, sunt de acord cu dumneavoastră. De aceea spun că trebuie să reducem, reducem uh, povara administrativă, nu prin relaxarea uh, standardelor. O să vă dau un exemplu. De ce un stat membru trebuie să raporteze în fiecare săptămână, uh, să și apoi să existe un raport uh, ulterior. Hai să vedem rezultatele. Timpul pe care îl petrecem cu uh, scrierea rapoartelor ar putea fi alocat mult mai eficient în vederea obținerii unor rezultate palpabile. Dar uh, o să revin și cu alte comentarii uh, mai târziu. Președintele, mulțumesc. Am pus două întrebări simple și n-am primit uh, uh, un răspuns. Dacă așa o să purtăm un schimb de opinie foarte straniu. În primul rând, v-am spus, va exista un obiectiv de uh, uh reciclare în propunerea legislativă, apoi va exista o propunere legislativă pe partea de producție. Dacă mai mult uh, uh legislați, mai multă ambiție înseamnă mai multă legislație pe partea de producție. Două întrebări simple și două răspunsuri concrete. Uh, da la cele două răspunsuri, la cele două întrebări. În ceea ce privește uh, producția, partea de producție, cred că trebuie să discutăm acest lucru, pentru că s-ar putea să fie vorba de un mix de uh, legislație, de comunicări. În această a doua privință va trebui încă să luăm o hotărâre. Mulțumesc pentru acest comentariu începem cu a doua rundă de întrebări, 27 de uh, solicitări de intervenție. Începem cu domnul Peterle. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, am fost uh, încântat de faptul că a spus accent pe partea de inovare și abordare strategică și aș vrea să fiu concret în această privință. Cred că avem nevoie de o inovare conceptuală și de o abordare uh, uh, uh, transsectorială. Uh, Pentru că uh, sunt multe unități care suferă în urma unei uh, producții scăzute. Energia Uh, este uh, un uh, cost fix mare pentru agricultori. Vreau să schimbăm modul în care investim în productivitatea, în productivitatea fermelor. Un agricultor, dacă ar putea să beneficieze de fonduri, ar instala un sistem de panouri solare. În același timp, Uh, acest lucru ar putea uh, să ducă la achiziția de um, echipamente uh, electrice de către agricultor. Cu această filozofie, agricultorul ar obține venituri pentru ferma sa și ar putea face față cererii. Cred că este nevoie de integrarea um, uh, fermelor uh, a energiei într-o singură strategie. Cum uh, ați putea susține concret o astfel de strategie? Dragi colegi, trebuie să respectăm timpul, după cum știți. Avem niște constrângeri de timp, așa încât vă rog să respectați un minut, domnul Poț. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să respect. Sunt uh, încântat de ceea ce ați spus. Ați spus că uh, anul 2015 este anul capitalului uh, natural, dar de a spus că trebuie să fim mai ambițioși pe partea de punere în aplicare. Am două întrebări legate de uh, diversitate și uh, punerea în aplicare. Uh, Uh, ce, uh, prima întrebare se referă la uh, directiva privind speciile pe cale de invazive. Cum veți pune în aplicare această directivă și directiva privind păsările? O veți pune în aplicare fără derogările obișnuite, fără masacrarea păsărilor periclitate? Mulțumesc, doamna Wisniewska. Panie komisarzu, ja chciałabym... Domnule comisar, am vrut să pun o întrebare legată de directiva privind instalațiile medii de ardere. Ceea ce propune Comisia poate să aibă efectul opus intenției sale. Uh, oamenii vor renunța la termoficare, la încălzirea centralizată și o să-și uh, cumpere și instaleze uh, propriile centrale. Aș vrea să subliniez Uh, faptul că excluziunea energetică crește uh, în Europa. Uh, sunt 1,5 milioane de polonezi care sunt excluși în acest sens, iar în Europa sunt foarte mulți care nu pot să-și uh, încălzească căminele. S-ar putea ca această cifră să ajungă la 150 de milioane. Deci trebuie să existe o politică care să garanteze accesul la energie pentru aceste persoane care uh, se află într-o uh, situație financiară uh, delicată. Uh, rog uh, Comisia să aibă în vedere acest lucru, să-și revizească propunerea și să fie mai flexibilă atunci când e vorba de termoficare și utilizarea cărbunelui chiar dacă acest lucru ar putea să înrăutățească condițiile de mediu. Însă vrem să utilizăm potențialul de termoficare și cogenerare. Doamna Berder. Mulțumesc. Anul trecut, Parlamentul a susținut o moțiune cerând uh, Comisiei să vină cu uh, un plan de combatere uh, a crimelor înfăptuite împotriva uh, animalelor sălbatice. Uh, s-a uh, acest uh, lucru este prevăzut și în uh, Natura 2000 sau lăsând la o parte partea maritimă. Vreau să știu ce progres a avut loc pentru combaterea delictelor uh, împotriva uh, animalelor sălbatice, vieții sălbatice și dacă uh, aveți în vedere un plan în ceea ce privește despădurirea. Ce are în vedere Comisia să o facă după derogarea ilegală în ceea ce privește Malta? Domnul Omarii. Uh, domnule președinte, mulțumesc. Uh, întrebarea mea va fi uh, rapidă. Știți, Comisia a avut grijă să excludă regiunile ultraperiferice din aplicarea directivei Habitat Păsări. Este un lucru de neînțeles pentru că în regiunile ultraperiferice se găsesc uh, principalele puncte de uh, biodiversitate. Am primit o, un răspuns de la comisie care mi-a spus că nu are în vedere modificarea directivei Habitat pentru a include uh, speciile și habitatele din zonele periferice. Nu înțeleg care este motivul serios care Uh, determină uh, Comisia să nu introducă în domeniul de aplicare uh, al acestei directive. Sper că acest punct va fi abordat la următoarea întâlnire. Domnul Schleck. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Commissioner Vela, today we heard unfortunately new... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am auzit uh, noi uh, definiții ale cuvintelor retragere și ambiție. Foarte multe lucruri trebuie făcute în economia circulară. Trebuie să fie mai multă prevenție, mai multă utilizare, mai multă reciclare. Dar nu vedem nimic din asta. Nu există o acțiune legislativă uh, referitor la nimic uh, din aceste elemente anul acesta. Însă vom vedea un pachet de deșeuri modificat. Uh, se vor crește uh, obiectivele de reciclare, însă vom intra în faza de phase-out a legislației actuale. Însă, toate măsurile luate vor fi în alce, împotriva celui de-al șaptelea plan uh, de acțiune, program de acțiune. Se solicită aici și uh, punerea, uh, încheierea incinerării deșeurilor. Unele dintre soluțiile proble- uh, la uh, problema Uniunii, Energie, Uniunii Energetice este și aceasta a incinerării deșeurilor. Cum se poate folosi pentru energie? Uh, Însă, până la urmă, problema se referă la incinerare sau uh, punerea în depozite de deșeuri. Doamna Evi, mulțumesc. Bună dimineața, domnule comisar. Eu tocmai am elaborat un aviz referitor la locurile de muncă în domeniul ecologic, bazat pe comunicarea Comisiei. Am impresia că noua Comisie nu este atât de ambițioasă pe cât ar putea fi în crearea de locuri de muncă în domeniul ecologic. Avem retragerea pachetului privind deșeurile și Asta va însemna 85.000 de locuri de muncă pierdute. În termen general, am senzația că Comisia nu dorește să urmeze abordarea politică necesară pentru a combate criza economică și provocările pentru economia ecologică. Se pare că nimic nu se va face în acest uh, domeniu. Deci lucrurile merg dincolo de Uh, pachetul deșeurilor și de calitatea aerului și voi întreba ce intenționează să facă Comisia pentru a stimula economia ecologică și pentru a crea noi locuri de muncă, așa cum chiar Comisia solicita în fostele sale comunicări. Mulțumesc, domnul Balță. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați spus că suntem în anul capitalului natural. Pădurile joacă un rol esențial în menținerea resurselor, însă pădurile de multe ori sunt văzute numai ca o sursă de biomasă. Această concepție ar putea să pericliteze pădurile și funcțiile lor primare. O întrebare simplă pentru dumneavoastră. Voi repeta chiar întrebarea domnului Eichhout și aș dori un răspuns concret. De ce a fost retras pachetul de gestionare a deșeurilor? Spuneți că vreți o propunere mai ambicioasă, dar în ce consta această ambiție suplimentară? Am vrea unele informații mai concrete, nu numai o declarație despre o viziune. Mulțumesc, domnul Gambus. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Comisario, eh, en relación... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În ceea ce privește retragerea pachetului privind economia circulară, mie îmi place întotdeauna să privesc înspre viitor și sperăm că propunerea va fi ambițioasă și realistă. Câteva întrebări concrete. În primul rând, problema deltei Hebronului și dacă decizia comisiei este suficientă uh, având în vedere că în ultimii doi ani uh, melcii despre care este vorba aici nu au dispărut, sunt în continuare prezenți și există un risc că ar putea să se Uh, răspândească și în restul Uniunii Europene. Aș dori să întreb Comisia ce va face pentru a lua în considerare caracteristicile specifice ale Mediteranei în domeniul pescuitului, mai ales în ceea ce privește descărcările de anumite specii de pește. S-ar putea să nu există, să există o probleme dacă nu există o recunoș o recunoaștere, pentru că multe dintre aruncările în mare sunt de uh, pești vii. Mulțumesc, domnul Danț. Um, Commissioner, I'm very pleased by your... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, uh, mă bucur uh, că v-ați exprimat angajamentul pentru dezvoltarea durabilă. Unul dintre pilonii acestei dezvoltări durabile este protecția mediului. În septembrie, Uniunea Europeană va discuta uh, Uh, cu alți parteneri uh, obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Protecția mediului a fost uh, prevăzută pentru retragere de către comisie și nu numai măsurile propuse, ci și măsuri existente deja. Cum ne veți asigura că în momentul în care vă, va apărea agenda privind obiectivele de dezvoltare durabilă la ONU, Uh, nu vom fi acuzați de standarde duble când uh, va trebui să negociem cu partenerii noștri. Mulțumesc, domnul Duncan. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să vorbesc despre rifitul uh, directivei păsări și habitat. Multe lucruri s-au schimbat de atunci. În Scoția găsim că există conflicte între diferite părți, um, ferme eoliene, offshore și cei care uh, sprijină uh, protecția animalelor. Avem o directivă, dar cum, va fi, cum să fie ea aplicată? În Marea Baltică se întâmplă multe lucruri care nu uh, existau în trecut, energii regenerabile cât mai adânc în mare. Avem propuneri pentru Um, noi tipuri de rețele electrice care vor schimba modul în care consumăm electricitate, toate aceste lucruri trebuie gestionate. Mă întreb, domnule comisar, puteți să ne ajutați cum instrumentul de uh, planificare spațială marină ne va ajuta să gestionăm toate aceste lucruri și care vor fi acțiunile pe termen scurt în acest domeniu. Mulțumesc și acum domnul Olveni. Mulțumesc, domnule președinte. Din câte știu eu, Comisia Europeană examinează aplicarea uh, directivei privind mineritul. Este vorba de o formulare finală a acestei directive. Întrebarea mea este, la elaborarea raportului dumneavoastră ați uh, putut constata dificultăți la nivelul statelor membre uh, care poate ați văzut evoluții care sunt îngrijorătoare și în plus unde vedeți în aplicare că ar fi nevoie de pași suplimentari. Aștept răspunsul dumneavoastră pentru că ar fi un bun punct de pornire. Ați spus că vă veți întâlni în mod uh, personal cu toți responsabili. Am sunat la biroul dumneavoastră săptămâna trecută pentru a discuta despre asta. În, în urmă cu 15 ani, pe TIS a existat o catastrofă și aș fi vrut să o discutăm. Doamna Kadenbach, mulțumesc. Noi vom urmări cu foarte mare atenție anunțurile pe care uh, le-ați făcut, pentru că avem senzația că încercați uh, cumva să ne induceți în eroare. Ați uh, vorbit despre directiva Habitat. Ați spus că statele membre nu aplică în mod adecvat această directivă și mă tem că aceste state membre uh, ar închide un ochi uh, față de industrie și n-ar avea nimic împotrivă ca Um, monitorizarea să fie oarecum diluată și să fie mai puțin strictă. Puteți să ne confirmați astăzi că poate exista o reducere a birocrației, dar care să nu vină cu o reducere a standardelor? Încă o întrebare. În ceea ce privește facilitatea de finanțare menționată, se vor, se vor finanța și proiecte de biodiversitate. cum puteți să vă asigurați că o parte dintre aceste 100 până 125 de milioane de euro chiar vor ajunge la proiecte de biodiversitate? Aveți cifre uh, concrete pe care ni le puteți uh, prezenta? Mulțumesc și acum domnul Faria. Uh, grazie, Presidente. Sr. Comissário, tinha várias perguntas para si, mas limito-me a... Mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe întrebări dar nu am foarte mult timp. Aici sunt, domnule comisar. Aveam mai multe întrebări, însă aș dori să vorbesc mai degrabă despre mare, domeniul maritim și pescuit. Știu că v-ați întâlnit cu ministrul nostru din 16, în 16 și ați vorbit despre capturi accidentale și despre o anumită specie de pește, Black Scabbard. Știu că ați spus, um, cred că este vorba de peștele sabie negru, uh, și s-a vorbit despre Madeira și Azore și despre impactul uh, reglementării și schimbarea situației în acest sens. În ianuarie am trimis o scrisoare scrisă, o scrisoare comisiei uh, în acest sens. Domnule comisar, credeți că capturile accidentale vor accepta această specie și că vor fi respectate recomandările comisiei? Comisia ar putea să găsească soluții pentru a se asigura că aceste capturi accidentale pot fi folosite într-adevăr? Nu credeți că am putea avea o derogare de la acest regulament când este vorba de aceste capturi accidentale pentru pescuitul de mărime mică? Mulțumesc și acum domnul Linț. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori și eu să întrebări uh, referitor la uh, directiva Natura 2000, floră și faună și cea referitoare la uh, păsări. Ați vorbit despre un fitness check, o verificare de fitness. Poate ne puteți spune despre ce fel de nevoi vedeți la nivel european, dacă există nevoie de reformă sau dacă problema este mai degrabă una de aplicare în statele membre. La ora actuală, în uh, țara uh, mea, um, se iau măsuri uh, conform directivei Flora și Fauna, care nu știu dacă erau pre- în intenția comisiei inițial. Mulțumesc, domnul Leinen. Mulțumesc. Domnule comisar, ați vorbit de, de mai multe ori despre al șaptelea program de acțiune în domeniul mediului. Sunt ambiții, obiective ambicioase prevăzute în acesta până în 2020. Și este vorba, pentru a începe, cu, cu politica de produse ecologice. Și întrebarea mea este ce aveți de gând să faceți pentru a aplica această uh, politică. L-am ascultat pe domnul Timmermans, care a spus că nu e nevoie de o lege pentru fiecare problemă. Într-adevăr, dar în ceea ce privește politica referitoare la produse, avem nevoie de standarde care să fie valabile pentru toată lumea. Și nu cred că putem uh, să o scoatem la capăt cu uh, standarde voluntare. Avem nevoie de lege cu obiective și standarde obligatorii. Apoi, uh, chestiuni ce țin de acces la justiție. Cred că ar fi util ca ONG-urile să aibă acces la justiție. Ce fel de părere aveți în acest sens? Fix 60 de secunde am folosit. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu sunt raportor din umbră pentru ECR, pentru um, economia circulară. Și, bineînțeles, am urmărit discuția și programul de lucru. Dumneavoastră justificat foarte frumos toate acestea, dar permiteți-mi să fiu sceptic într-o oarecare măsură. O întrebare. Ce vreți să spuneți cu adaptarea la situațiile specifice din statele membre? În al doilea rând, vreți uh, reguli de joc egale pentru toată lumea, însă pe de altă parte doriți să fiți mai ambițios la aplicare. Este o contradicție aici. În același timp, aș dori să aduc o contribuție constructivă la această discuție lucrăm la un raport de inițiativă și reprezentanții Flandrei au contribuit în mod semnificativ la această dezbatere. Eu voi organiza un seminar referitor la economia circulară. Sper să veniți și dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne-ați prezentat planurile dumneavoastră. Aș dori să mă refer la un punct care ține de protecția mediului, dar și de domeniul alimentar. În Europa se pare că există 3 uh, milioane de cazuri uh, de infecții rezistente uh, la medicamente. De multe ori acestea se soldează cu decese. 1,7 tone de antibiotice se folosesc numai în țara mea în agricultură, dublu decât antibioticele folosite pentru oameni. În Germania, 88% din carnea de curcan din uh, comerț este tratată cu antibiotice. Mă întreb ce face Comisia pentru a uh, aborda această evoluție periculoasă. Sunt prevăzute măsuri care să limiteze uh, sau să reducă și mai mult decât până acum utilizarea antibioticelor în agricultură? Și în al doilea rând, sunt prevăzute măsuri astfel încât să nu ajungă pe piață produse de carne um, produse de carne infectate cu uh, germeni uh, multirezistenți. Mulțumesc, doamna Rivazi. Da, uh, două întrebări referitoare la cele două roluri ale dumneavoastră. Prima întrebare, referitoare la dezmembrarea vaselor. Știți că sunt din ce în ce mai multe vapoare care uh, urmează să fie dezmembrate în Asia în condiții oribile pentru oameni și pentru mediu. În 2013 am adoptat o directivă și aplicarea legii poate fi accelerată de către publicarea, de către Comisia unei liste de instalații din statele membre care pot recicla aceste vase cu respectarea standardelor de mediu cât se poate de stricte. Întrebarea mea este următoare. Puteți face ca această listă europeană să fie publicată. Acest lucru figurează pe planul uh, de lucru al Comisiei. Și al doilea lucru, uh, Mercurul. Avem convenția de la Minamata. Aș vrea să știu cum stăm cu punerea în aplicare a convenției de la Minamata pentru Mercur, pentru a interzice mine, a închide minele și pentru a uh, interzice utilizarea mercurului, de exemplu, în plombele dentare. Aștept răspunsurile dumneavoastră cât se poate de precise. Mulțumesc, domnul Afronte, acum. Mulțumesc. Zonele maritime protejate. Comisia dorește consolidarea Natura 2000 și introducerea unor zone maritime protejate ca parte din strategia maritimă până în 2020. Ca exemplu, se prevede pentru Marea Adriatică și Ionică până în 2020 să se acopere 10% din uh, suprafață. Cred că acum suntem la 0,4% în Marea Adriatică și mai avem numai 4 ani până la termen. Ce intenționați să faceți pentru a atinge aceste obiective? Aveți un fai de parcurs în acest sens? Mulțumesc și acum doamna Petir. specifičan alat i opremu koja se razlikuje od one propisane u Europskoj uniji, što je dovelo nažalost do ukidanja malog ribolova. Zabraniti baciti mrežu sa obale u Jadranu isto je kao u Teksasu Should I start from beginning? Or? You have to start from the beginning because we have not okay. Sustav malog ribarstva je temeljni izvor življenja. Predstavlja stoljetnu tradiciju. Pescuitul la scară mică este o tradiție de secole, mai ales în unele zone ale Mării Adriatice. Pescarii croați folosesc și instrumente specifice care uh, nu sunt prevăzute de instrumentele europene, ceea ce a dus la dispariția micilor pescari. Să, in, să interzici astfel de instrumente de pescuit este ca și când ai interzice la soul în Statele Unite sau bumerangul în Australia. Aș dori să solicit revizuirea legislației pentru că condițiile nu sunt aceleași pentru toată lumea este nevoie de reglementare în Adriatică, însă pescuitul la scară mică ar trebui să fie menținut ca un patrimoniu cultural. De asemenea, aș dori să reacționez la cele spuse de către domnul Pedicini. Dumnealui a solicitat uh, domnului comisar să avertizeze Croația în ceea ce privește exploatarea petrolului în Marea Adriatică și eventuale probleme. Uh, eu una mă opun exploatării și explorării uh, pentru resurse petroliere în uh, Adriatică, însă în momentul de față suntem în, în uh, etapa de uh, explorare. Italia, în schimb, are nouă platforme petroliere în uh, mare uh, și plănuiește încă 19. Deci aș dori să-l rog pe domnul comisar să-i atragă atenția domnului Pedicini și Italiei referitor la pericolul constituit de aceste platforme. Mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor care au uh, adresat întrebări. Am să îi dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la această lungă listă de întrebări. Aveți la dispoziție 7, 8, poate 10 minute, cât timp aveți nevoie. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Stimați membri ai Comisiei, în primul rând vă mulțumesc pentru remarci și pentru întrebări care practic au acoperit foarte multe politici de mediu. Pentru mine a fost extrem de instructiv să aud tot ceea ce ați spus și să înțeleg care sunt prioritățile dumneavoastră politice. Bineînțeles că din cauza constrângerilor de timp nu voi putea să răspund la toate întrebările, însă fiți siguri că voi prelua tot ceea ce am auzit acum aici și voi discuta cu colegii mei. Voi răspunde foarte pe scurt la câteva întrebări. Mulți dintre dumneavoastră au menționat economia circulară. Cred că am fost foarte clar în privința direcției în care se îndreaptă comisia și sperăm să primim și mai multe contribuții din partea dumneavoastră. Haideți să nu facem speculații, în legătură cu conținutul viitoarelor acte legislative. Bineînțeles că sunt disponibil în lunile următoare, putem să discutăm ideile dumneavoastră, felul în care dumneavoastră vedeți această viitoare propunere referitoare la economia circulară. Suntem de acord că prevenția generării de deșeuri merită un interes mai mare în pachetul legislativ referitor la acest punct. Așadar, contribuțiile dumneavoastră sunt binevenite și sperăm ca raportul din proprie inițiativă să fie aprobat până în vară pentru a avea destul timp la dispoziție pentru a finaliza documentul. Mi s-au pus mai multe întrebări în legătură cu natura, cu habitate, cu natura 2000, cu păsări, cu zonele protejate și așa mai departe. Și mi-ați pus întrebări în legătură cu activitatea actuală de verificare de fitness și cu nivelul de protecție și cu standardele prevăzute pentru viitor. Din acest punct de vedere, acest fitness check evaluează dacă putem îmbunătăți punerea în aplicare a legislației existente în domeniul păsărilor. Însă, bineînțeles, avem în minte mereu aceleași obiective. Comisia va face această evaluare într-o manieră transparentă, în permanentă consultare cu toți factorii și toate grupurile implicate. E important să avem contribuții cât mai variate, inclusiv de la Parlamentul European, inclusiv de la dumneavoastră aici de față, astfel încât obiectivele să fie atinse. Rezultatele acestei evaluări vor fi anunțate la începutul anului viitor. Nu pot să repet decât ceea ce am spus la audierea mea. Vom face tot posibilul ca legislația europeană să fie respectată și vom folosi toate instrumentele disponibile ca să ne asigurăm de acest lucru. Și aici mă refer și la legislația în privința păsărilor, inclusiv directiva așa cum este aplicată în Malta. În ceea ce privește golurile de dezvoltare durabilă ale mileniului, e foarte important să avem și aici o contribuție și comunicările noastre indică felul în care vom face asta. Punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de mediu va fi iarăși un factor esențial. În ceea ce privește deșeurile miniere, într-adevăr, haideți să ne întâlnim și să discutăm acest aspect în mai mult detaliu. detaliu. E ceva ce am discutat deja și cu alți factori interesați. În ceea ce privește clarificările solicitate pentru felul în care vom face activitatea noastră mai specifică în funcție de nevoile statelor membre. Bineînțeles că statele membre au abordări diferite și rezultate diferite și putem face progrese dacă identificăm țările cu performanță mai slabă și venim în ajutorul lor cu soluții, pentru ca și ei să atingă aceleași obiective, în loc să scădem țintele la nivel european, mai bine ajutăm statele cu performanță slabă să le atingă. Comisia ar fi mai proactivă dacă ar facilita aceste soluții. All our actions to... În ceea ce privește accesul la justiție, bineînțeles că trebuie să avem în vedere politicile, prioritățile politice ale Comisiei în mandatul meu deja am avut schimburi de opinii cu mai multe părți interesate, însă discuțiile sunt încă în desfășurare, așa că în acest moment nu vă pot spune mai multe, dar bineînțeles că vă voi ține la curent. În ceea ce privește dezmembrarea și reciclarea ambarcațiunilor, Ați vorbit despre acea listă care trebuie să apară până anul viitor. Bineînțeles că lucrăm la asta și vom avea în vedere considerentele de mediu, dar și standardele de protecție la locul muncii. Aș vrea ca acest obicei rușinos, aș spune, al dezmembrării ambarcațiunilor pe plajă îndepărtate să înceteze. În ceea ce privește alte aspecte pe care le-ați menționat, să sperăm că vom avea ocazia să le discutăm ulterior sau să vă trimit răspunsuri scrise, pentru că acum nu mai avem timp. Trebuie să vă mulțumesc. Poate că unul din lucrurile pe care le-ați menționat Poate păi că ar trebui să menționez și lucrurile pe care nu le-am menționat. Am vorbit mult despre guvernanța oceanelor, care, bineînțeles, e un aspect foarte important și e una din prioritățile noastre principale și credeam că vom avea mai mult timp să discutăm despre asta astăzi, dar nu a fost așa. Vă mulțumesc foarte mult, sper ca dialogul nostru să continue în lunile următoare și abia aștept următoarea ocazie să vorbesc în această comisie. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc fiecăruia dintre voi. Domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Este a doua oară când întreb written question to the commission, no reply în legătură cu pescuitul de o anumită specie, golfer shag. E a doua oară când nu primesc niciun răspuns. Aș vrea totuși să primesc un răspuns. Puteți totuși să-mi dați un răspuns, chiar și unul foarte scurt. Cred că până acum Am fost pe locul al doilea, după <laughs> comisarul Mogherini, în ceea ce privește întrebările primite de la Parlament și cred că am răspuns fiecare întrebări în parte. Am să vă dau răspunsul în scris cât de curând posibil, vă promit că voi analiza problema. Mulțumesc frumos, domnule comisar. Aș vrea și eu, vă rog, un răspuns scris la întrebarea mea. Desigur, vom încerca să dăm răspunsuri scrise pentru toate întrebările primite. Comisarul a primit foarte multe întrebări, nu poate să răspundă în timpul foarte scurt alocat astăzi. Însă îl rugăm pe domnul comisar să ne răspundă în scris la toate întrebările puse astăzi. Închidem reuniunea de dimineață și începem la ora 3 cu votul. Mulțumesc!